să țineți cont de acum încolo. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la această dezbatere. Mulțumim, doamne Andrichiene. Discuția s-a încheiat și votul va avea loc mâine la ora 12. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, o mică comunicare. Autoritățile franceze ne-au informat că doamna Pascal Grunier a fost înlocuită de domnul Philippe Boulon începând cu 15 decembrie 2010. Urez bun venit acestei noi colege, nu știu dacă este acum în sală, poate nu chiar acum, dar sunt sigură că va auzi mesajul meu și amintesc că pe baza articolului 3 aliniatul 2 din regulamentul Parlamentului European, atâta vreme cât competențele sale nu au fost verificate și nu există nicio contestare, uh, domnul Filip Boulon are sediul la Parlament și în instituțiile sale cu drept de plin, cu condiția că a făcut o declarație cu privire la faptul că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat. Pe ordinea de zi, următorul punct este raportul domnului Arlaci privind o nouă strategie pentru Afganistan. Am să încep prin a-i da cuvântul domnului Pino Arlaci, patru minute. Thank you. Uh, Mr. President, Lady Ashton, dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton, dragi colegi. Raportul de astăzi a fost aprobat în unanimitate de Comisia pentru Afaceri Externe. Este rezultatul unei activități de un an de o echipă pe care am condus-o eu și am avut o serie de consultări extinse la Kabul și Bruxelles. Acest raport este o încercare de a explica o situație paradoxală. De ce s-au realizat așa puține lucruri în Afganistan, în ciuda implicării comunității internaționale de peste 9 ani? Operațiunile militare din această țară au costat peste 300 de milioane din 2001 și câteva mii de vieți omenești. 14 miliarde de euro au fost cheltuite de partea civilă, de peste 30 de ori mai mult decât PIB-ul afgan actual. În ciuda acestor eforturi, Afganistanul continuă să fie primul producător de narcotice. Este una dintre cele mai sărace țări din lume în continuare și um, pentru majoritatea oamenilor de acolo viața este dură și scurtă, exact ca și cu secole în urmă. Mortalitatea maternă face în Afganistan mai multe victime decât războiul. Peste 20.000 pe an față de 2.000 câți mor în luptă. Răspunsul nu este simplu. Problema opiumului și forța insurgenților trebuie luată în considerare. Și aici trebuie să avem în vedere și iluzia unei victorii militare rapide care au dominat anii de prezență internațională. Legitimitatea guvernului central a fost supraestimată și așa a fost și eficiența ajutorului internațional pentru reconstruirea țării. Acest raport nu încearcă să simplifice toate aceste chestiuni, acceptă provocările existente și acest document este o încercare de a sugera noi direcții pentru politicile noastre. Raportul abordează subiectul dintr-o perspectivă europeană. Criza afgană este considerată sau este abordată dintr-o poziție care nu reflectă doar perspectiva americană. Valorile și principiile europene sunt importante, fiindcă influențează modul în care cetățenii europeni percep problema afgană și acești cetățeni nu cred într-o soluție militară. În principiu, datorită faptului că cu peste 65 de ani în urmă am abandonat ideea că războiul și cuceririle sunt o abordare corectă. Uniunea Europeană se, este construită pe aversiune față de război și ra, raportul meu reflectă acest sentiment. În ceea ce privește Afganistanul, cetățenii europeni sunt pentru o abordare civilă ca alternativă la utilizarea forței. Abordarea noastră nu este însă una naivă. Nu alegem um, moliciunea lui Venus împotriva durității lui Marte, așa cum s-a spus aici. Este o, un, o reacție de solidaritate umană în fața unei crize care nu poate să fie rezolvată cu o soluție simplistă. Acest raport propune o strategie care nu exclude utilizarea limitată a măsurilor coercitive securitatea oamenilor este un, o cerință primordială și acest Parlament crede că dacă avem intervenții de păstrare a păcii alături de diplomație multilaterală și negocieri interne de pace, precum și măsuri de siguranță și înființarea de instituții democratice, precum și protecția drepturilor femeii, atunci avem pilonii de bază pentru o strategie de succes și în Afganistan și oriunde altundeva în lume și sper că strategia subliniată aici va fi pusă în aplicare în mod atent de sistemele europene. Mă folosesc de această ocazie pentru a o invita pe doamna Ashton să se alăture Parlamentului în aceste eforturi. Mulțumim, domnule Arachi. Acum are cuvântul doamna Ashton pentru a răspunde raportului făcut de dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep uh, amintind de Richard Holbrooke, un diplomat uh, și un campion al păcii, un prieten. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Arlachi pentru acest raport extins și pentru activitatea pe care a depus-o, pe care știu eu că, care știu că a declanșat o dezbatere foarte amplă în Parlament. Mă bucur foarte mult că voi putea să colaborez cu el pe viitor, pentru că cred că ne aflăm acum într-o fază crucială în ceea ce privește implicarea noastră în Afganistan. După cum a spus domnul Arlachi, problemele cu care se confruntă Afganistanul ne privesc pe toți. Violența, extremismul care se extinde în regiune, producția de narcotice care au ajuns deja până în Europa. Angajamentul nostru trebuie să implice o prevenire în aceste domenii pentru ca Afganistanul să nu devină un pământ fertil pentru activitățile criminale. Trebuie să promovăm uh, un viitor mai bun, mai prosper pentru cetățenii din Afganistan. Fără aceasta nu vom putea găsi o soluție adecvată. Aș dori, în primul rând, având în vedere aceste provocări, să spun, așa cum am mai făcut-o de multe ori, că Uniunea Europeană este în Afganistan prezentă pe termen lung. Avem un program de asistență până în 2013 și sunt convinsă că acesta se va prelungi. Și acum ne-am uh, sporit, de fapt, linia bugetară la 200 de milioane de euro de la 150 de milioane cum erau înainte, pe an. Aceste ajutoare vor fi dublate de consiliere și în domeniul dreptului, statului de drept și sănătății și a altor servicii și cred că până acum putem înregistra într-adevăr un succes important în uh, sectoare cheie. Am spus, de exemplu, înainte că sectorul sănătății, în care 8% din persoanele din Afganistan au acces la sănătate care, uh, ce, ce nu aveau înainte acum. În uh, continuare însă serviciul acesta este unul din cele mai proaste din lume, deci trebuie să mai facem foarte multe. Știm din cifrele ONU că în comparație cu 2001, cu 40.000 de bebeluși mai puțin mor în fiecare an în Afganistan. Această situație se datorează faptului că îngrijirea prenatală s-a îmbunătățit foarte mult. Încercăm să trecem toate ajutoarele majoritate prin uh, guvernul Afganistan, Afganului, Afganistanului, mă scuzați, pentru ca să ne asigurăm că există o coordonare, că există programe naționale. 50% din uh, fondurile fiduciare merg uh, deci pe această cale și este foarte important să creăm o capacitate administrativă aferentă. Afganistanul și felul în care este consiliat această țară este un exemplu foarte bun și pentru alți donatori. Trebuie să facem mai mult și trebuie să facem mai bine. Și trebuie să ne uităm însă la ce am făcut până acum. Cred că am făcut cu adevărat progrese. Progrese care s-au uh, sporit și prin uh, faptul că avem acum un nou reprezentant special care a ajuns în Afganistan în aprilie. Mesajul nostru politic este mai coerent și încercăm să ne sporim coordonarea prin uh, planul de acțiune pentru Afganistan și Pakistan, care a fost adoptat, dacă vă amintiți, în octombrie anul trecut de către Consiliul de Ministri. Planul de acțiune ne aduce deci instrumentele pe care putem să le desfășurăm în colectiv, dar și de către statele membre în mod individual combinând, bineînțeles, aici prioritățile noastre politice. Mă refer aici la conferința la care am fost la Kabul în iulie și unde am discutat despre toate aceste aspecte. Trebuie să aliniem toate aceste eforturi pe care le facem, acesta este obiectivul meu. Dacă suntem uniți, acțiunea noastră va fi și mai unită. Discutăm acum exact aceste aspecte și le-am discutat și săptămâna trecută la Bruxelles. Și aici ajung la mesajul cheie pe care vreau să-l transmit aici astăzi, și anume că implementarea strategiilor noastre trebuie să fie prioritatea noastră. Cadrul strategic este în funcțiune, atât în domeniul militar cât și în cel civil. Împreună cu ambii președinți am participat la întâlnirea FIAS în, la Lisabona luna trecută, în care s-a vorbit despre planul de tranziție NATO și acesta a fost adoptat. M-am întâlnit cu generalul Petreus de trei ori în ultimele luni și, deși multe lucruri rămân de făcut, sunt convins că strategia actuală va începe să-și dea roadele. Pe partea civilă, am avut uh, o conferință foarte de succes la Kabul. Guvernul afgan trebuie să fie felicitat pentru felul în care a canalizat acest eveniment în iulie. Pentru că nu a fost, de fapt, o cerință de donatori, cum se întâmpla înainte. Mai degrabă, această conferință s-a concentrat pe prioritizarea resurselor existente și pe angajamente S-au adoptat programe naționale și au fost prezentate acestea în cadrul conferinței. Aceste programe prioritare naționale sunt de fapt o cale de tranziție către diferite etape suplimentare în mai multe sectoare și trebuie să vedem acum cum combinăm planul nostru de acțiune cu acestea. Știm cu toții că nu putem să avem uh, nicio o ieșire durabilă din Afganistan uh, fără ca să existe uh, măsuri de formarea capacităților la fața locului, accesul la serviciile de bază, sănătate, la un statul de drept, de fapt un stat de drept funcțional și un stat care se bazează pe justiție. Trebuie să sporim deci capacitatea administrativă a Afganului, Afganistanului și trebuie deci să ajutăm Afganistanul să-și creeze instituții de stat puternice, mai ales la nivel subnațional în toate domeniile în care ne aducem contribuția, dezvoltarea legislației sau uh, implementarea acestora, combaterea drogurilor și a comerțului acestora, trebuie să subliniem promovarea statului de drept și a guvernanței și combaterea corupției. În legătură cu instituțiile afgane, aș dori să închei cu un cuvânt despre eforturile afgane. Eforturile noastre în domeniul dezvoltării vor rămâne durabile doar dacă guvernul afgan devine mai transparent și mai um, doritor de a ne include în mai multe aspecte. Cred că trebuie întotdeauna să păstrăm însă o vedere pe termen lung. Jumătate din capacitățile țării acestea sunt marginalizate în momentul de față și am văzut din alte exemple în lume că implicarea femeilor, de exemplu, în toate procesele acestea este esențială. Am fost șocată de acest subpotențial, de potențialul acesta neexploatat când m-am întâlnit cu femei în iulie anul acesta. Trebuie să, deci, să ținem cont de toate aceste aspecte când ne implicăm. Vrem să susținem parlamentarele eh, eh, afgane în, eh, în Parlamentul afgan și dorim de asemenea să recunoaștem programul național de solidaritate pe care l-am finanțat împreună cu Banca Mondială din 2002. Stimați deputați, voi încheia aici, dar vreau să îi spun încă o dată domnului Arlachi că îi sunt foarte recunoscătoare pentru că a pus lumină pe mai multe din aceste aspecte și cred că momentul este potrivit pentru a face un pas înainte atât în domeniul partii civile cât și în domeniul militar. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Gorenț în numele Comisiei pentru Dezvoltare, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Afganistanul nu mai are multe alegeri. În primul rând, situația actuală nu mai poate fi păstrată, dat fiindcă forțele ONU anunță retragerea lor pe rând dintr-o țară în care nu se poate să-și garanteze singur uh, securitatea. În al doilea rând, întoarcerea la situația dinainte de 2001 este oare opțiune? Refacerea uh, rețelei de teroriști va expune țara uh, conducerii cu braț de fier cu armate străine. În al treilea rând, să permitem uh, să ia talibanii moderați puterea? Nu știu ce să spun, având în vedere că nimeni nu ne poate spune ce înseamnă un taliban moderat. Să întrebăm asta femeile din Afganistan, care tocmai au ieșit din iad și și-au regăsit în, în mică parte libertatea. În al patrulea rând, rămâne urmarea, continuarea eforturilor și continuarea luptei pentru democrație și pentru dezvoltare. Karzai, care vrea să reprezinte această opțiune, se izbește de un obstacol imens și anume propria sa persoană. Dat uh, având că nu avem alte opțiuni, asta este singura alegere pe care o putem face. Mulțumesc, trecem acum la oratorii numele grupuri, grupurilor și o să încep cu domnul Casulides un minut. Mersi, madame president Our Mulțumesc, doamnă președinte. Poziția noastră în acest raport vizează o strategie a contrainsurgenței și un plan de acțiune. Și îi mulțumesc domnului Arlachi pentru că înțelege acest lucru. Această strategie trebuie mai întâi să-și arate roadele în uh, conformitate cu calendarul stabilit de uh, președintele Obama, care a decis afganizarea activităților militare și polițienești până în 2014. Sigur că trebuie parcurse și unele faze politice uh, care presupun anumite negocieri uh, politice foarte clare. Deci, uh, discuția și dialogul cu talibanii este o chestiune afgană, internă. Dar acest dialog nu poate decât să apară atunci când poziția de forță a talibanilor nu mai există. Uh, trebuie regândită uh, redistribuirea uh, acțiunilor care sunt acum delegate unor contractori, astfel încât să se preîntâmpine scurgerea unor fonduri către insurgenți. În paralel cu activitățile de securitate, trebuie să fie luate și măsuri de dezvoltare. Ne opunem alinatului 71 care folosește uh, utilizarea avioanelor de recunoaștere uh, fără pilot ca parte a acestei strategii. Ce vor crede soldații din teatrele de operațiuni dacă Parlamentul European condamnă utilizarea unei uh, arme, unui instrument atât de important și atât de puternic uh, cum sunt aceste avioane. De aceea solicit uh, colegilor și chem să se opună paragrafului 71. Mulțumesc, domnul Noizer, două minute. Frau Präsidentin, Doamnă președinte, Lady Ashton, Uniunea Europeană uh, a intervenit uh, în Afganistan în baza deciziilor Consiliului de Securitate al ONU. Prea mulți tineri și-au pierdut viața în Afganistan, prea mulți uh, au fost răniți sau suferă acum de pe urma consecințelor acestor intervenții mii de voluntari civili din Europa își riscă viața zilnic pentru a ajuta afganii să aibă o viață mai bună ei toți și noi toți împreună cu ei avem ă, pretenția și așteptarea ca ă, cu ajutorul Europei Afganistanul să devină o ă, entitate care se întreține și se menține singură. Pentru toate acestea este nevoie o, de o nouă strategie a UE pentru Afganistan. Avem nevoie și de o reclădire a societății civile uh, o reinstruire a poliției din Afganistan și trebuie să facem ceva și în planul instrucțiunii publice. Nu vor exista soluții miracol și de aceea trebuie să intensificăm demersurile noastre în ce privește uh, soluțiile politice. Pe, uh, asta o putem face inclusiv printr-o politică externă comună. De asemenea, trebuie continuată și dialogul cu talibanii moderați și dialogul cu reprezentanți la nivel regional, care trebuie să aibă ca și obiectiv stabilizarea regiunilor, respectiv combaterea cultivării și comerțului cu droguri. Ehm, cred că aici s-au făcut foarte bune eh, propuneri în raport. Uh, recunoaștem că există dorința în Afganistan pentru o guvernare mai bună și lipsită de corupție. Strategia noastră însă poate fi uh, încununată de succes doar dacă nu rămâne pasivă, ci uh, implică și statele învecinate. Doamna Ashton, toată speranța ne punem în dumneavoastră, ne bazăm pe dumneavoastră și aveți toată susținerea noastră. Mulțumesc. Urmează domnul Weigel, două minute. Gospa predsedujoča, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Ashton, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că l-ați menționat pe domnul ambasador Holbrook. Este foarte bine să ne gândim astăzi la el vorbind despre Afganistan și să exprimăm mulțumirile noastre pentru tot ceea ce a făcut. Toate statele, în general, au o problemă în Afganistan cu faptul că încearcă să aplice metode care nu au fost neapărat foarte bune. Se vede foarte clar astăzi că nu vom avea o soluție militară. În timp ce căutăm alte căi, există în fiecare zi uh, victime, fie civili, fie militari, iar acest raport uh, care este, vorbește foarte bine și despre aspectele sumbre ale politicii în acest domeniu, încearcă să numească aceste căi alternative. Este important acest raport pentru că ne dă informații despre probleme, fraude și abuzurile ajutorului internațional, despre combaterea drogurilor, despre iluziile diferiților lideri se vorbește despre faptul că Al-Qaeda nu mai este neapărat problema centrală acum în Afganistan, ci mai degrabă faptul că terorismul internațional a migrat către regiunile aferente, cu cât uh, aceste conflicte în Afganistan vor persista. Raportul arată că o soluție pe termen lung în Afganistan care să țină cont și de drepturile omului, de perspectivele femeilor și copiilor, și de apropierea de standardele noastre nu pot fi obținute decât printr-o implicare a autorităților, decât prin implicarea liderilor religioși și a societății civile. Mai mult decât până acum trebuie să le acordăm această încredere. Societatea și statul afgan trebuie să se bazeze pe o percepție proprie a libertății și a acestor valori. Doamnă președinte, acest raport este o încercare importantă de a pune degetul pe rană în ceea ce privește problemele din Afganistan și de a încerca să ofere soluții alternative și este o încurajare pentru o politică mai responsabilă în Afganistan. Mulțumesc, doamna Kim Nielsen, are cuvântul în minut și jumătate. Domnul președinte, doamnă Ashton, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Arlachi pentru atmosfera constructivă în care ne-am desfășurat activitatea. Raportul propune o analiză justă și corectă a lipsurilor intervenției internaționale în Afganistan din 2001. Aprobăm mesajul cheie. Nu există o soluție militară. Războiul este foarte costisitor și în vieți umane ale soldaților și ale populației. Și războiul nu face decât să consolideze poziția talibanilor. Singura soluție este una politică. Afganii așteaptă o investiție în dezvoltarea țărilor, în ajutarea pentru o bună guvernare și în construirea de sisteme judiciare. Problemele drepturilor fundamentale, mai ales problemele femeilor, rămân încă valabile și misiunea misiunea ONU în Afganistan arată capacitatea guvernului afgan de a proteja complet drepturile fetelor și femeilor. Citez, atâta vreme cât femeile și fetele sunt supuse unor practici care le fac rău, le degradează și lipsesc de drepturile lor, nu se pot înregistra progrese semnificative în Afganistan. Pentru a garanta drepturile femeilor afgane, trebuie garanții juridici și constituționale pe hârtie și, și mai important, trebuie ca acestea să fie aplicate rapid în practică. Adunarea națională are o influență redusă în țară, esența puterii fiind concentrată în mâinile președintelui Karzai. Dacă nu este prea târziu, e nevoie de un sprijin pentru a consolida democrația și statul de drept din partea Uniunii Europene către instituțiile afgane, mai ales către Parlamentul recent ales. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Stevenson. Două minute. Intervenție fără microfon. For the past year I've served... În ultimul an am fost uh, reprezentantul personal al uh, delegatului OSCE pentru Afganistan, care a uh, redactat și un uh, raport privind chestiunile de mediu care afectează Afganistanul și Asia Centrală și o să vă trimit o copie, doamne Ashton. Din câte știți, există tensiuni foarte mari în ce privește națiunile deținătoare de apă și națiunile în aval care nu dețin suficientă apă. Uh, este o principală sursă de conflict care a fost uh, trecută cu vederea de uh, factorii decidenți din vest. Agricultura este principalul sector al economiei afgane iar pentru a reface economia afgană trebuie să investim foarte mult în culturile uh, cereale în agricultură. Deci trebuie să se treacă de la uh, culturile de mac la alte culturi extrem de uh, care necesită foarte mari cantități de apă. Eu cred că dacă nu ne gândim la această problemă a uh, lipsei de uh, apă și a, a crizei de apă, atunci uh, nu numai în Afganistan situația se va înrătăți, dar vom crea și alte Afganistanuri. De aceea avem nevoie de rezervare, de sisteme de irigații în terase, așa cum se, folosește în, se folosesc în Spania și trebuie să um, uh, proiectăm și să construim uh, centrale hidroelectrice care, uh, pe, uh, care să nu creeze probleme pentru utilizatorii și beneficiari de apă din zonele de aval. Mulțumesc și acum domnul Higgins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. SUA și NATO au, dus, au purtat războiul în Afganistan și aceasta a dus la un dezastru pentru cetățenii uh, Eh, afgani, 30.000 au fost omorâți chiar anul trecut și majoritatea dintre ei și eh, femei și copii au fost obligați să fie, de exemplu, uh, um, implicați și ei. De asemenea, 500 de soldați americani au murit în Afganistan. Raportul arată foarte clar că situația socială și economică din Afganistan este extrem de sumbră. Majori, numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie a crescut uh, considerabil, ceea ce este un scandal, având în vedere că 300 de miliarde de dolari au fost uh, risipite în arme de distrugere în masă în, acest, în război și în corupția uh, din cursul acestor ani. Nu credem că trebuie ca SUA să uh, contribuie neapărat direct, ci considerăm că mm, trebuie să nu aibă interese ascunse, cum ar fi extracția de petrol sau de gaz. Trebuie așadar să luăm uh, puterea din mâinile guvernului Karzai și a baronilor corupți și să o punem în mâna democrației, în mâna organizațiilor, a țăranilor, a lucrătorilor și a uh, săracilor care sunt cei care pot face ceva într-adevăr pentru acest popor. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Belder, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, în calitate de raportor privind atitudinea UE față de Iran, este evident că am un interes deosebit pentru acest raport referitor la o nouă strategie pentru Afganistan și în special cu privire la rolul pe care Republica Islamică îl joacă în Afganistan. În raport se vorbește despre influențele Iranului, dar foarte pe scurt și nerealist. Și rămâne o întrebare crucială. Cum consideră Uniunea Europeană că Iranul influențează Afganistanul și care sunt consecințele uh, deci am trei întrebări concrete pentru doamna înalt reprezentant și îmi imaginez, doamna înalt reprezentant, că îmi veți răspunde în scris. Probabil ca să fiți cât mai complet în răspuns. În primul rând, deportarea refugiaților afgan Nistan de către șeful Iranului. Oare acest lucru nu are un efect destabilizator asupra țării? În al doilea rând, sunteți de acord cu analiza guvernului afgan, conform căreia am încercat să creăm uh, rețele, noi rețele de teroriști pe teritoriul afgan uh, prin acești uh, refugiați care au fost returnați. Ce părere aveți de utilizarea acestei strategii umanitare pentru a pune presiune politică asupra Kabulului? Mulțumesc și acum un minut jumate domnul Griffin. Domnul președinte, acest raport demolează speranțele afganilor știu că acest război nu are nimic de a face cu interesele britanice și știu numele celor 18 curajoși din circumscripția mea care au plătit cu viața pentru această nebunie anul trecut. Simon Hormy din Liverpool, David Martland din Lancashire, Dawson din Stalybridge, Harvey Holmes din Hyde, Terry Webster din Chester, Andrew Breeze din Manchester, Stephen Bursell din Warrington, Paul Warren din Preston, Stephen Derbyshire din Wigan, Alex Isaac din Wirral, Douglas Holiday, Martin Horton, Thomas Sefton din Warrington, David Mankhouse din Cambria, Foster din Carlisle, George Bancroft din Burnley, din Bolton, Christopher Davis din St. Helens, ce risipă criminală de vieți ale tinerilor. Nu este treaba Uniunii Europeană să fim acolo și să luptăm sau nu uh, noi britanicii, ci uh, cetățenii britanici și Parlamentul britanic trebuie să hotărască. La fel cum tot noi trebuie să hotărâm într-o zi fericită ca domnii Blair, Brown și Cameron să fie judecați pentru crime de război, fiindcă Afganistanul, ca și Irakul, reprezintă niște războaie criminale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Griffin, și continuăm cu ceilalți vorbitori. Domnul Mauro, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de acord cu domnul raportor în ceea ce privește că problemele enorme care continuă să existe în Afganistan trebuie să fie afruntate conform unei noi logici cu o definire, redefinire a priorităților față de situația prezentă. Sunt de asemenea de acord cu faptul că președintele Karzai a stabilit obiectivul 2014 ca început al perioadei din, în care forțele de securitate afgane vor conduce operațiunile militare din provinciile afgane. Și guvernul și-a asumat să controleze întreaga situație a securității din, de la data respectivă. Asta nu înseamnă că comunitatea internațională trebuie să abandoneze cauza afgană. Colaborarea cu Afganistan trebuie să fie consolidată din toate punctele de vedere. Trebuie să promovăm investițiile în economie, fiindcă ar însemna că investim în stabilitatea țării. Acest lucru trebuie să fie făcut în mod corect, adică să avem un model de cooperare bazat pe un dialog inclusiv atât a actorilor locali local cât și instituționali. Dar, așa cum se spune foarte clar în raport, principala chestiune este că nu putem avea pace sau stabilitate în Afganistan fără ca statul să garanteze în primul rând siguranța cetățenilor săi și să-și asume propriile responsabilități. În acest sens, îl invit pe domnul raportor să revadă, dacă este posibil, poate printr-un amendament oral, textul referitor la utilizarea acelor drone pe teren, adică în, pe, în teatrele de operațiuni în loc să spună se interzice utilizarea dronelor, să spună limităm pe cât posibil utilizarea acestor tehnologii pentru a nu uh, avea un impact negativ asupra populației civile. Raportorul cred că dispune de instrumentele și are decența să facă acest lucru și dacă vrea, cu plăcere, noi îl vom susține. Mulțumim domnului Mauro. Acum, domnul Vigenin, un minut jumate. Уважаема госпожо председател, Doamnă președinte, vă mulțumesc. Stimată doamnă președinte, doamnă Ashton, dragi colegi, astăzi dezbatem o problemă extrem de importantă, una dintre cele mai importante ale anului 2010 în domeniul politicii externe. Profit de această ocazie pentru a exprima bucuria pentru faptul că există acest raport. Datele pe care le avem uh, acum, mai multă alfabetizare, mai puțină mortalitate infantilă, mai multă sănătate, mai multe servicii de sănătate, sunt lucruri pozitive. Așadar, uh, trebuie să ne gândim că cheltuielile pentru acțiunile militare ne costă de șase ori mai mult decât construcția școlilor de până acum. Nu este nevoie de date prea uh, complexe, cel puțin nu avem astfel de date complexe, dar este destul ce avem momentan. Statele membre și Uniunea Europeană au uh, cheltuit din 2009 peste 8 miliarde de euro fără un rezultat concret în această țară. Iar uh, alegerea și mm, selectarea și formarea profesională a polițiștilor nu acoperă criteriile elementare. O cincime dintre ei sunt dependenți de droguri și restul, o altă cincime sunt analfabeți. Trebuie deci să găsim o nouă strategie, fiind însă conștiinți de, de problemele care există. Singura soluție care există este o soluție politică care implică și locuitorii afgani, instituțiile și este bine să găsim o soluție pe termen lung, încercând să combatem, în primul rând, combaterea de stupefiante. Mulțumesc, domnule Haglund, acum. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc mai întâi domnului Arlachi pentru activitatea pe care a depus-o este o activitate foarte meritorie care, iată, ne arată care sunt greșelile noastre din trecut și ce trebuie să facem pe viitor. Sper că vom putea să cădem de acord și în legătură cu uh, ieșirea noastră din uh, Afganistan și încheierea misiunii noastre acolo. Este foarte important să avem Uh, negocieri serioase cu așa numiții talibani moderați. Este singura cale de ieșire, chiar dacă nu putem încă defini foarte clar ce este și ce nu este un taliban moderat. Dar cred că este utilă și oportună dezbaterea pe această temă așa cum s-a um, arătat deja și în trecut. În ce privește fondurile de ajutorare și cum sunt acestea canalizate, Cred că uh, cel mai bine aceste fonduri pot fi diseminate prin, uh, prin liniile bugetare uh, afgane. Trebuie să fim prudenți în același timp, pentru că trebuie să arătăm cetățenilor, alegătorilor noștri că banii pe care până la urmă îi trimitem acolo din impozitele lor nu sunt, nu sunt abuzați, nu sunt deturnați. Eu cred că Afganistanul uh, poate ajuta, poate juca un rol uh, important în regiune, așa cum tema Afganistanului în multe țări ale Uniunii Europene reprezintă o temă de actualitate. În uh, țara mea, Uh, se discută, sigur, problema Afganistanului, dar uh, este mult mai acută pentru vecinii noștri suedezi decât uh, pentru noi. Oricum susținem această dezbatere. Mulțumesc și acum dăm cuvântul mai departe domnului Cernetski. 4 temu byłem Mulțumesc, doamnă președinte. Acum patru ani am fost observator pe lângă autoritatea de autonomie palestiniană și mi-am amintit atunci de faptul că un deputat uh, parlamentarul parlamentar mi-a spus atunci ceva de genul, da, oamenii de la Hamas sunt, sunt uh, oameni drăguți, până la urmă poți vorbi cu ei. Și acum aud aceeași chestiune și am așa un sentiment de deja, deja vu. De fapt, merită să vorbim cu talibanii moderați, pentru că deci sunt oameni civilizați și putem avea negocieri serioase cu ei. Dar ce înseamnă un taliban uh, moderat? ce cuprinde această noțiune. Deci vă rog prudență în utilizarea acestor termeni. Prea mulți soldați, inclusiv din Polonia, din țara mea, mor în Afganistan. Strategia noastră este extrem de costisitoare și strategia NATO este, până la urmă, destul de ambiguă. De aceea, cred că trebuie să fim uh, precauți. Mulțumesc, domnul Juvean, două minute. Monsieur Juvin. Domnule Juvin. Doamnă președintă, știu că domnul Arlachi cunoaște foarte bine Afganistanul. Printre membrii adunării noastre probabil se numără printre cei care cunosc foarte bine această țară și situația complexă. Însă textul prezintă o foarte mare problemă. Și nu mă alătur colegilor care l-au felicitat pe domnul Arlachi pentru acest text. Am să și explic de ce. Acest text dorește să ne transforme pe noi în responsabili pentru situația din Afganistan. Și o să vă dau trei exemple. În primul rând, domnul Arlachi scrie că condițiile sanitare s-au înrăutățit uh, de când am început să fim noi acolo, întâmplător când am venit noi. Doamna Ashton a spus exact opusul și nimeni n-a observat. În al doilea rând, în considerentul B, Dragi colegi, se spune că forțele occidentale sunt forțe de ocupație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 din această adunare care au cunoscut ocupația, cred că ar trebui să fie preocupate de utilizarea de astfel de cuvine. Și la în paragraful 71, în ceea ce privește dronele, dragi colegi, acum doi ani am fost ofițer în Afganistan, am fost medic militar, am îngrijit soldați uh, germani, britanici, polonezi, italieni, francezi, afgani, din forțele aliate și chiar și talibani. Și vă pot spune un lucru, dacă mâine spuneți soldaților noștri nu veți mai putea utiliza dronele, asta înseamnă că le veți spune intrați în contact direct cu dușmanul, asumați-vă riscuri. Și nu știu dacă e responsabilitatea noastră de oameni politici să spunem acest lucru oamenilor noștri. Nu cunosc complexitatea situației, știu că războiul este dur, dar cred că trebuie să oprim acest antimilitarism, acest anti-americanism primar, această autoflagelare a forțelor occidentale care uh, sunt transformate în toate cauzele relelor din Afganistan. Lucrurile, dragi colegi, sunt mai simple. Dușmanul este reprezentat de talibani, nu de americani, nu de forțele occidentale. Situația e foarte complexă, dar trebuie să fim foarte atenți cum prezentăm lucrurile. Mulțumesc, domnule Juva. Acum are cuvântul domnul Bergman. Un minut. Merci, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate doamnă Ashton, sunt de acord că trebuie să-i aducem un omagiu domnului Holbrook. L-am întâlnit odată la un dineu interesant la Bruxelles și am fost foarte fascinat de el și impresionat. Acum vorbesc în olandeză. Strategia militară, mai ales cea militară, nu poate să fie de succes în Afganistan. Peste 20 de, mii de, de la 20.000 de soldați la 150.000 de soldați acum și, de fapt, nesiguranța a crescut. Există mai multe victime civile, mai mulți soldați morți și vreau să notez acest lucru, domnule Juva. Vă rog să mă scuzați, dar din ce în ce mai mulți uh, afgani percep într-adevăr uh, aceste puteri ca puterea ocupației. În același timp, uh, educația, drepturile femeilor, sănătatea, toate lucrurile trebuie să evolueze, dar fără opiu. Deci fără opiu nu se poate ca um, să nu avem și un răspuns mai serios din partea guvernului. E frumos să vorbești despre combaterea corupției, dar nu se întâmplă nimic în acest domeniu în jurul președintelui uh, afgan. Acesta, bineînțeles, creează deziluzii la afgani, Combaterea corupției trebuie să fie mai puternică, iar Afganistanul nu poate să iasă din această criză dacă nu există o strategie cu adevărat bună și o administrație și un guvern corect. Mulțumesc! Da doamnă președinte, nu putem crea un program de asistență funcțional pentru Afganistan fără să existe o stabilitate internă în acea țară. De, de aceea, obiectivul acestor activități pe care îl preconizăm trebuie să fie securitatea internă a Afganistanului și demolarea insurgenților. Tocmai de aceea, angajamentele noastre trebuie legate de cele ale NATO, și trebuie coroborată și cu Europol. Trebuie să izolăm pe taliban de baza lor din Peshawar vedem, observăm că banii talibanilor, surselor financiare, provin din uh, cultivarea uh, uh, plantelor din care se fac drogurile. Și de aceea trebuie să i oprim pe oameni de la cultivarea macului și altor asemenea plante. Um, sigur că fondurile trebuie administrate la nivel regional, dar autoritatea care ordonă creditele trebuie să fie una centrală. Doamna Gianacu are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Situația în Afganistan este uh, importantă și uh, pentru comunitatea internațională, nu doar pentru că avem forțe militare acolo, ci pentru că sunt desfășurate acolo niște, niște, niște forțe care ar putea să dezvolte activități teroriste pe viitor. Și asta reprezintă un pericol pentru toată lumea noastră civilizată. În Afganistan există deja și au existat și în trecut forțe fundamentale teroriste, fundamentaliste îmi cer scuze, eh, Parlamentul acum 14 ani a eh, publicat un raport privind eh, producția de droguri și acolo era vorba tot despre Afganistan. S-a spus atunci că problema drogurilor din Afganistan nu poate fi ignorată sau trecută cu vederea. Este foarte important să existe și alte culturi agricole. Nu trebuie să uităm nici faptul că există foarte multe alte activități care sunt finanțate în Pakistan, în Afganistan, din bani obținuți de pe aceste culturi de droguri Există inclusiv, activi- eh, trebuie ca activitățile din domeniul sănătății, eh, eh, de exemplu, să fie susțin, susținute pentru ca oamenii să vadă un model din aceste activități pe care noi le finanțăm pentru a regăsi sensul vieții lor. Acest lucru este îndeosebi foarte important pentru femeile din Afganistan. Situația femeilor Uh, a fost uh, puternic agravată uh, de regimul taliban. Presiunea asupra femeilor este extrem de mare și trebuie să avem grijă ca situația nici de cum să nu se înrăutățească. Uniunea Europeană trebuie să rămână la fața locului, doamnă Ashton, și trebuie să încercăm să dezvoltăm lucrurile înspre mai bine. Mulțumim, doamna Gianacu. Doamna Dugomes, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Richard Holbrooke a spus înainte de a muri că este nevoie să terminăm cu războiul în Afganistan, lucru care este esențial pentru siguranța Europei și a lumii. Și așa cum se vede și în raportul domnului Arlachi, trebuie să corectăm greșelile care au fost făcute, să investim în așa numita afganizare și să ajutăm poporul afgan să se protejeze împotriva forțelor străine. fără stat de drept și fără democrație nu putem um, construi nimic cu acești lorzi ai războiului. Dacă ajutăm uh, Afganistanul să se autoguverneze, uh, va dobândi controlul asupra armatei și asupra ceea ce situației din uh, Pakistan. Există critici la adresa Uniunii Europene și a Organizației Națiunilor Unite, dar trebuie să ne implicăm. Mulțumesc. Acum domnul Fidanța, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă asociez și eu acestei intervenții. Grupul meu politic, dacă ar fi avut acest raport, ar fi avut o altă abordare față de domnul Arlachi, căruia îi mulțumesc pentru pasiunea cu care urmărește situația din Afganistan. Raportul uh, a fost uh, îmbunătățit și de amendamentele prezentate de noi pentru a fi un raport mai puțin ideologic și pentru a aborda situațiile critice din acești ultimi 9 ani. Trebuie de asemenea să se reflecte și atitudinile pozitive și liniile de dezvoltare care trebuie să fie urmate pentru o uh, adevărată putere și competență autorităților afgane. Un răspuns militar e adevărat, nu este suficient, dar trebuie să repetăm încă o dată foarte ferm pe de o parte că în ultimele luni s-au înregistrat importante succese militare, ne gândim la operațiunile din Kandahar și al Mando și pe de altă parte că uh, agresivitatea împotriva insurgenților este necesară pentru a nu permite uh, extinderea rețelei de talibani. Aici vorbim despre uh, sacrificiul miilor de soldați din contingentul internațional, printre care și italieni, și trebuie să-i apărăm cu mândrie, fiindcă nu e doar o implicare militară, ci și o implicare pentru reconstruirea Afganistanului. Acolo construim școli, poduri, uh, facilități civile care ajută la dezvoltarea acestui pământ. Uh, nefericit și cred că mai rămân încă aspecte critice de rezolvat, în special cele referitoare la utilizarea dronelor. Eu cred că este o mare eroare să fim așa de fermi împotriva utilizării acestor instrumente, care se dovedesc a fi foarte utile, mai ales în anumite părți ale nord-estului țării, unde e foarte dificil să uh, lupți împotriva milițiilor talibane. Și sper uh, ca domnul raportor să reconsidere această poziție, altfel mă voi alătura grupului meu și voi avea și eu un vot negativ. Mulțumim domnului Fidanța. Acum domnul Taler, un minut. Eh, hvala, gospa predsednița. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Ashton, vreau să-l felicit pe colegul nostru Arlachi pentru acest raport curajos. Într-adevăr, trebuie să-l menționăm pe diplomatul Holbrook și să ne gândim la meritele sale și în Balcani. Vreau să-l citesc, dacă îmi permiteți, în legătură cu finanțele. 1,61 de miliarde de dolari în engleză mai departe au fost versa, vărsate către sau transmise guvernului Afganis, din Afganistan. Am încheiat acest citat al diplomatului Holbrook și de asemenea vreau să mai adaug faptul că Acest război a, fost, a creat într-adevăr o situație foarte complexă. Nu știu de ce am intrat în capcana lui Bush, dar cetățenii noștri așteaptă din partea noastră ca acest război să fie încheiat. Acest război a costat foarte multe vieți umane și foarte multe mijloace financiare și este momentul acum uh, să ne apropiem mai mult de pace. Asta este ceea ce așteaptă cetățenii de la noi și așteaptă o soluție politică și nu cred într-o soluție militară. Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Băsescu. Ce? Două minute. Doamnă președinte, mă bucură foarte mult faptul că în cadrul Comisiei AFET grupurile politice au ajuns la un consens în ceea ce privește acest raport. Textul rezultat este mult mai convingător decât propunerea inițială

Mulțumesc, Preda. Și acum trecem la procedura Catch the Eye. Șase colegi s-au înscris la cuvânt. Nu pot, din păcate, să accept mai multe persoane pe listă, un minut de persoană pentru ca să poată vorbi toți cei șase care s-au înscris. Domnul Colino, Iacolino are cuvântul, vă rog. Defendeți în αίθουσα, κύριος Colino. Domnul Colino nu este aici? Nu este. Atunci trecem mai departe la doamna Deza Dezamnez. Mulțumesc, doamnă președintă. Trei aspecte. În primul rând, contrar celor spuse, cred că UE trebuie să aibă propria sa strategie în Afganistan. Avem soldați acolo care se implică în lupte, avem multe mijloace și e important să avem și propria noastră strategie. În al doilea rând, cred că Trebuie cu adevărat ca banii comunității internaționale să funcționeze în profitul afganilor, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Vedem asta în fiecare zi. În parte este responsabilitatea probabil a ONG-urilor și ajutorilor umanitari, dar în mare parte, și raportul nu spune asta suficient, este și vina corupției guvernamentale a unui guvern care este, sincer vorbind, corupt, nu este prea drept și nici prea eficient. În al treilea rând, dialogul politic. Această chestiune, um, acest dialog încearcă să contacteze talibanii de ani de zile, nu e un lucru nou, dar cred că ar fi foarte dificil, fiindcă să ai un dialog, chiar dacă suntem în poziție inferioară pe teren și că trupele se retrag, va fi foarte complicat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Desarnes! Domnul Colino este în sală, aveți cuvântul acum. Doamnă președintă, stimați colegi, mulțumesc, uh, mulțumită aprobării amendamentelor, suntem de acord cu raportul domnului Arlachi și cu prioritățile care au fost introduse în acest raport pentru noua strategie pentru Afganistan. Este nevoie de transparență pentru ajutoarele financiare, pentru dezvoltarea poliției, lupta împotriva drogurilor, acestea fiind aspecte esențiale ale strategiei politice și militare. E important să subliniem încă o dată nevoia de a garanta controlul, stabilizarea teritoriilor pentru a slăbi acțiunea talibanilor. Acest lucru poate iniția procesele de pace, încheind uh, cu sprijinul acordat de PPE pentru acest raport. Vreau să omagiez aici sacrificiul militarilor din cadrul forțelor internaționale pentru a asigura libertatea forțelor locale și cetățenilor locali. Mulțumim! Într-adevăr, o intervenție foarte scurtă. Doamna Nevedalova. Pekne. Uh, vážení kolegovia, ja si myslím, že žiadna vojna... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, nu cred că uh, poate altceva să aducă prosperitatea decât pacea. Um, <laughs> există colegi care au uh, probleme cu susținerea sau nu a unui anumit tip de avioane în, în combaterea insurgenților. Dar noi zic că trebuie să, eu zic că trebuie să ne concentrăm pe uh, uh, ceea ce a spus uh, și a subliniat domnul Arlachi, că trebuie să susținem femeile și copiii din Afganistan. Trebuie să luptăm împotriva discriminării femeii. Uh, apoi, uh, uh, din păcate, prea mulți copii din Afganistan trăiesc sub nivelul de sărăcie și nu au acces la școală și la servicii de sănătate. Dacă nu susținem educația și sănătatea, nu vom merge mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Brons are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. Raportul domnului Arlachi este foarte bine documentat, dar uh, din păcate se pare că el uh, nu subliniază faptul că nu, Afganistanul nu este o democrație care este condusă de democrați și verzi din Brighton. Au murit foarte mulți uh, soldați uh, britanici, 346 și foarte mulți soldați din uh, partea aliaților și a afgani, afganilor. Au crescut cifrele de mortalitate infantilă și se spune de asemenea în acest în acest raport că în 2001 nu, se vor, nu vor mai exista culturi de MAC, deși în continuare în 2011-2010 90% din culturile pentru narcotice vin din Afganistan.

Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, din experiențele de până acum știm foarte bine că o intervenție din exterior nu poate să fie eficientă decât dacă este cerută de către populație. După mai mulți ani de intervenție în Afganistan, vedem că populația nu înțelege această intervenție. În Slovacia noi avem un proverb care zice așa, nu poți să sfătuiești pe cineva care nu vrea să fie ajutat. Cred că, nu vreau să spun că afgan, poporul afgan nu dorește să fie ajutat, dar nu cred că violența este unul dintre mijloacele pe care trebuie să le folosim când ajutăm. Trebuie să ne gândim de aceea cum putem să ajutăm acest popor astfel încât uh, populația să fie pozitivă față de aceste intervenții. Eu zic că mai degrabă ar trebui să predăm uh, administrația politicienilor uh, naționali și astfel am putea să creăm mai multă înțelegere din partea lor față de noi și eventual mai multă disponibilitate de a accepta acest ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Pașca, spune doamna președinte și ultimul intervenient, domnul Pașcu. Pașcu? Yes. Domnul Pașcu. Our commitment to a stable self-governing Afghanistan Angajamentul nostru pentru un Afganistan care se poate autoguverna este unul puternic și de lungă durată și a fost um, reconsolidat de ONU și NATO. Însă, Datorită faptului că este un angajament pe lungă durată, există trei provocări. Modelul pe stat, de stat care îl oferim Afganistanul nu se potrivește tradiției afgane. Afganii trebuie să se adapteze și noi la fel, ajutându-i să aibă un model de stat realizabil, combinând modernitatea cu tradiția afgană. Apoi, siguranța uh, s-ar putea să continue să necesite implicarea noastră militară dincolo de 2014, când afganii vor prelua puterea. Suntem gata să ne gândim fie la extinderea termenului limită, fie la uh, confruntarea cu consecințele răbdarea publicului s-ar putea să se termine și asta ne va exercita o presiune asupra noastră și nu putem doar să declarăm victoria și să ne retragem, fiindcă asta ne va ruina credibilitatea. Mulțumesc! Iată, am încheiat cu procedura intervențiilor spontane și acum îi dau cuvântul doamnei Ashton. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să reiau câteva dintre remarcile finale pe care le-am auzit aici. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru o dezbatere așa de interesantă și de diversificată. Vă laud pentru interesul constant și pentru energia pe care o aduceți pentru implicarea noastră în Afganistan, lucru ilustrat foarte clar de discuțiile de astăzi. Cum am spus și la început, Afganistanul este important atât pentru noi cât și pentru cetățenii noștri și Uniunea Europeană trebuie să rămână un jucător cheie acolo. Sper că încă de la început am clarificat prioritățile și planurile pentru perioada ce va urma. Recunoașterea nevoii unui echilibru între alocarea de resurse prin guvernul afgan și recunoașterea uh, importanței luptei împotriva corupției uh, ne asigură o utilizare echitabilă a resurselor. Continuăm să ne implicăm în sănătate, justiție, dezvoltare rurală și, sigur, garantarea statului de drept, care este un aspect esențial. Mai mult, accentul trebuie pus asupra construirii capacității la nivelul structurilor afgane și că prioritățile guvernului trebuie să fie combaterea corupției și acestea trebuie să fie sprijinite. Am subliniat importanța de a implica femeile la toate nivelurile societății afgane și în structurile politice. Am reținut intervenția domnului Stevens a raportului dumneavoastră și sunt de acord că apa și irigațiile, ca peste tot în lume, reprezintă o problemă. Și am să vă răspund, domnule Brons, dat fiindcă mi-a cerut un răspuns în scris. În încheiere vreau să îl felicit pe domnul Arlachi pentru raport și aștept um, continuarea discuției pe aspectele cheie din acest raport și chiar și mai departe de el. În încheiere, în, ce, în ceea ce privește cuvintele lui Richard Holbrooke și ultimele sale cuvinte pe care le-a spus în Afganistan, uh, sunt niște cuvinte care reprezintă foarte bine și vom simți lipsa. Mulțumim foarte mult, doamna Ashton. Domnul Arlac are cuvântul în încheiere. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de vie și de interesantă. Vreau să fac câteva comentarii. În primul rând, sunt foarte bucuros că nu s-a exprimat critică din partea nimănui din, pe cele patru puncte esențiale ale raportului. Reforma ajutorului internațional, eliminarea culturilor de mag destinate producerii de opium, o mai bună coordonare a formării poliției și susținerea procesului de pace. Toate comentariile s-au făcut mai degrabă pe alte teme și sunt bucuros că după un an de discuții în Comisia AFET, colegii au confirmat susținerea lor uh, pentru structura acestui raport, care nu este de fapt raportul Arlachi. După ce a fost uh, adoptat de către Comisia AFET, acesta este raportul Comisiei. A fost aprobat în aproape în unanimitate cu 60 de voturi pentru și un vot împotrivă. Și s-a construit pe baza mai multor compromisuri care au fost uh, puse de acord negociate între toate grupurile politice. Este important de aceea să ne referim și la textul real al raportului, care este de fapt ultima variantă. Mă refer aici mai ales la domnul Juvin. Nu se vorbește în ultima variantă deloc de forțele de ocupație. Aceasta a fost uh, textul original. Coaliția forțelor uh, aliate la fața locului în Afganistan. Așa este varianta acum și a fost modificată de către amendamente. Cel mai important este să știm că acest, a, dronurile sunt așadar un aspect important. Nu cred că nu avem un acord pe tema dro- dronelor. Uh, avem uh, un compromis mai degrabă între mai multe grupuri și ne bucurăm că am ajuns la acest uh, compromis. Nu se vorbește nicăieri de o interzicere a folosirii dronelor. Există o critică moderată la adresa acestor, for, uh, acestor formulări, dar eu cred că putem uh, găsi un acord împotriva gru- în, între grupuri. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și doamnei Ashton și sper că va ține cont de acest raport care este extrem de concret și care cere o strategie de exit din Afganistan. Eh, eh, Mulțumesc, domnule Arlachi, și astfel nu, domnul Ginghetti dorește să pună o întrebare. Acceptați această întrebare? Da, permiteți? Vă rog. Vă rog frumos, puteți pune întrebarea. Puteți să-i puneți întrebarea raportorului. Vă rog. Da, pe scurt, vă rog frumos. Eh, Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Nu mi-adresez întrebarea domnului Arlachi, ci dumneavoastră, doamnă președinte. Vreau doar să vă întreb un lucru. Sunt un deputat independent. Noi nu avem prea mult timp de vorbire în plenară și prea multe ocazii să contribuim la dezbatere. Am venit de vreme, am venit la staful dumneavoastră să le spun că vreau să iau cuvântul. Înțeleg că astăzi nu am avut ocazia să iau cuvântul. Bineînțeles că îmi voi transmite contribuția în scris care va fi anexată la raportul verbatim, dar ar fi mai frumos dacă ați avea mai multă considerație și față de membrii neînscriși pentru ca să putem și noi să avem ocazia să luăm cuvântul în plenară. Mulțumesc. Un punct de procedură, domnule Donjon, vă rog. Aș vrea să corectez cele spuse. Domnul Arlachi are dreptate. Textul final care ne este propus nu conține în considerentul B termenul forță de ocupare. Traducerea, mai ales în limba franceză, nu a fost corectă în ultima versiune. În traducerea în limba franceză, până azi dimineață cel puțin, se regăsea această expresie de forță de ocupare și de aceea domnul Juvan a spus ce a spus. Domnule Donjon, dar acesta n-a fost un punct procedural. Îmi cer scuze, spune doamna președintă. Bun. Uh, începem deja să amestecăm lucrurile. Domnul Donjon a intervenit fără să fie vorba de un punct procedural și domnul Seghedi